Good morning. Let's start the meeting. Bună ziua. Haideți să începem ședința noastră. Let's use the translation because I will start to speak in Italian. Sper că funcționează interpretarea pentru că voi continua în italiană, ca de obicei. Îmi place să prezidă ședințele noastre în italiană. Bună ziua tuturor! Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea proiectului de ordine de zi. Cele mai importante puncte pe care le vom discuta astăzi se referă la uzina din uh, Taranto, finanțarea sectorului agricol din Irlanda și în plus vom uh, discuta uh, rapoartele privind vizitele de informare în Polonia și în Danemarca, apoi asigurările de sănătate pentru cetățenii din uh, Regatul Unit și din Franța um, apoi transmiterea unor acte judiciare în uh, Polonia și îngrijirea copiilor. Doamna Auken mi-a transmis că nu poate participa la întâlnirea noastră de astăzi, din păcate, a fost implicată într-un accident, nu foarte serios, dar nu poate participa astăzi la întâlnirea noastră. Există pe ordinea de zi de astăzi prevăzute voturi. Și aceste voturi vor fi organizate la ora 11. Raportul despre uh, vizita din Galicia urmează să fie votat în uh, luna noiembrie. Punctul 8 de pe ordinea de zi a fost anulat la cererea petiționarului. La fel s-a întâmplat și cu punctul 19, care este anulat pentru că noi nu am reușit să uh, numim un raportor. În locul domnului Paxas va lua cuvântul domnul Bizotto și pentru punctele 7, 9 și 16 sunt alături de noi petiționari. Întâlnirea coordonatorilor va începe la 11.45. Dacă nu există obiecții vis-a-vis de ordinea de zi, o considerăm adoptată. Nu, domnul Sara Fracos dorește să intervină. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc. Aș dori să, să treacă în procesul verbal al uh, întâlnirii de astăzi câteva remarci de la mele, pentru că urmează să plec la Atena. Punctul 6 de pe ordinea de zi este vorba de încălcarea cadrului legislativ comunitar uh, de către RAI. Aș dori să se păstreze acest, această petiție deschisă la punctul 11. Doresc să votez pentru uh, acest raport referitor la vizita de informare în Danemarca. Și, în al treilea rând, doresc să mă exprim sprijinul pentru uh, textul domnului Iar. Este vorba de metoda de lucru pe care am adoptat-o în întâlnirea coordonatorilor. Și apoi, Uh, vis-a-vis -vis de raportul privind lista de informare din Polonia, sunt de acord cu poziția raportorului și doresc ca, acesta să fie, uh, ca acest raport să fie adoptat astăzi. Vă mulțumesc, domnule Salavracos. Domnul Bulo, dacă doriți să plecați, o să vă dau cuvântul. Dacă nu, trecem la punctul 4. Da? Acum, aprobarea procesului în legătură cu regulamentul. Bueno, eh, buenos días. Yo quisiera, a proposición de <clears throat> mi... Bună ziua. Aș dori să întreb dacă este posibil portul privind uh, Polonia în, în următoarea întâlnire. Da, știu, am primit uh, ieri înscris această cerere, foarte târziu însă. Am uh, discutat cu grupurile politice și uh, suficiente grupuri politice își doresc organizarea acestui vot astăzi, inclusiv domnul Salavracos, deci votul va avea loc astăzi. Revenim la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal la reuniunii din 16-17 septembrie 2013. Există obiecții vis-a-vis de acest proces verbal? Dacă nu, este aprobat. Apoi, cred că ați observat că după ce am uh, distribuit ordinea de zi, inclusiv uh, deciziile din întâlnirea coordonatorilor din 16-17 septembrie, că procesul verbal, de fapt, nu conține concluziile coordonatorilor. Pe acestea le vom discuta în această dupămasă când vor fi incluse și deciziile coordonatorilor um, luate în întâlnirea care va începe astăzi la 11.45. La punctul 3, comunicări ale președintelui. Anexa B, vis-a-vis -vis de care ați fost invitați să exprimați obiecții. Nimeni nu a exprimat vreo vreo obiecție, domnul Boulon, la punctul 4. Petition. Foarte rapid. Petiția 09659 uh, a domnului Jilu aș dori să nu fie închisă. Cazul său tocmai a ieșit în presă. Uh, acest petiționar a fost extradat din Franța spre Germania, deci este un caz de actualitate deci aș dori ca petiția respectivă să fie uh, scoasă de la punctele B și pusă la punctele A. Comunque per uh, chiarezza di tutti le osservazioni. Vă mulțumesc pentru a clarifica situația. Observațiile legate de punctul B ar trebui să fie uh, transmise în scris pentru a putea fi citită de președinte la sfârșitul uh, uh, întâlnirii, deci nu trebuie să ne atrageți atenția asupra uh, fiecărei uh, excluderi. Dar am luat notă. Doamna Gomez. Doamna Gânț. Aș dori să vă rog să nu închidem două petiții, 8 din 2012, este vorba de dubla cetățenie a cetățenilor din uh, Slovacia. În mai, când am uh, discutat uh, acest punct, am spus că așteptăm decizia Curții Constituționale, decizie care nu a fost luată până acum. Drept urmare, cred că este foarte important să vedem care va fi această decizie și să nu închidem această decizie, această petiție înainte acestui acestei decizii. Deci este o chestiune legată de drepturi fundamentale cetățeni care primesc o a doua cetățenie își pierd anumite drepturi. Cealaltă petiție 1771 din 2012 este, vine din uh, partea unui cetățean uh, maghiar care a pierdut uh, anumite drepturi de pensie în urma adoptării unei noi legi și au existat mai multe petiții în acest sens. Am cerut Comisiei Europene să ne prezinte un studiu despre consecințele crizei economice asupra pensiilor în Europa. Am considerat din nou că ar fi foarte important să așteptăm rezultatele acestui studiu pentru a înțelege mult mai bine uh, problemele de acest gen din, uh, din toate țările europene. Vă mulțumesc, doamnă Gânț. Am luat notă de cererea dumneavoastră și vom, uh, vom discuta această cerere în întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc. Quindi possiamo andare avanti con l'ordine del giorno. Haideți să continuăm cu ordinea de zi. Punctul 5. Avizul privind uh, al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene și a, domnul Bizotto va lua cuvântul în locul domnului Pascas. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Al 29-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației UE analizează modalitatea în care directivele europene au fost transpuse la nivel european și creează o statistică a punerii în aplicare pozitive sau negative a cadrului legislativ european pe plan național. Se observă îmbunătățirea a performanței uh, în statele membre, dar anumite încălcări ne demonstrează că unele probleme de punere în aplicare trebuie rezolvate. Viteza și eficacitatea cu care cadrul legislativ uh, european este pus în aplicare în statele membre este foarte diferită. Ar trebui să acordăm o importanță mai mare principiilor subsidiarității și proporționalității actele legislative europene trebuie să devină mai eficiente. Comisia Europeană ar trebui să analizeze mai îndeaproape implementarea dreptului cetățenilor de a transmite petiții, pentru că acest lucru ajută la înțelegerea mai bună a cazurilor de violare a dreptului european. Trebuie să ne asigurăm că aceste petiții ajung să fie uh, analizate de Comisia Europeană. Trebuie să îmbunătățim colaborarea între Comisia Europeană și Parlamentele Naționale. Deci, trebuie să îmbunătățim, îmbunătățim uh, colaborarea reciprocă între Comisia Europeană, Parlamentele Naționale și guvernele statelor membre, astfel încât transpunerea actelor uh, legislative europene în legislația națională să fie mai transparentă. În plus, trebuie să reducem mai mult birocrația. Comisia Europeană trebuie să realizeze o analiză costuri-beneficii detaliată legată de toate modalitățile posibile de a transmite o petiție, tocmai pentru a ne putea atinge obiectivele stabilite și pentru a îmbunătăți răspunsurile statelor membre și a Comisiei la petițiile înaintate de cetățeni. Vă mulțumesc, spune domn, doamna președinte. Este pentru prima dată când uh, analizăm acest raport și vă aduc aminte că termenul limită de depunere a amendamentelor este 30 octombrie la ora 17. Aceste amendamente vor fi discutate pe data de 26 noiembrie. Să mejorar ia. Ne mulțumesc. Din punctul meu de vedere, există lucruri care pot fi îmbunătățite în acest text. Vom avea o serie de amendamente din partea grupului nostru care vor încerca să îmbunătățească textul înainte de a putea fi de acord cu el în comisie. Vă mulțumesc. Nu mai dorește altcineva să intervină? Mă uit în sală. Dorește cineva din partea comisiei să intervină? Da, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru sugestiile din Mm, proiectul de raport. Am dorit să facem următoarele comentarii inițiale în numele Comisiei. Salutăm faptul că rolul petițiilor în tratarea încălcărilor este uh, recunoscut și mă refer la punctul ca în raportul anual în mm, documentul oficial uh, să existe o secțiune separată dedicată acelor petiții primite în 2011 din partea Parlamentului European și uh, cu detalii în legătură cu ce acțiuni a întreprins Comisia pe petițiile respective. Dacă ne uităm la partea a doua, uh, analiza detaliată pe domenii de politici, Acolo sunt examinate activitățile parlamentare în anumite domenii de politici, dacă comisia primește petiții sau solicitări de a lansa proceduri de infringement, acestea sunt menționate sistematic în fiecare domeniu de politici și am dorit ca această practică să fie continuată și în viitor. În al doilea rând, ați menționat reducerea poverii administrative și o legislație mai eficientă și mai efectivă. Asta numim la comisie REFIT, Regulatory Fitness Program Target, vrem să reducem povara administrativă a cetățenilor și întreprinderilor atunci când vine vorba de regulamentele și regulile Uniunii Europene. Au fost câteva comentarii în sensul că statele membre ar avea nevoie de asistență în transpunerea legislației europene atunci când se schimbă guvernul, de exemplu. Comisia recunoaște că transpunerea directivelor europene este în principal responsabilitatea administrațiilor statelor membre Însă capacitatea noastră de a asista este limitată și, într-o anumită măsură, depinde de uh, acceptul voluntar al statelor membre. Cu toate acestea, o politică din ce în ce mai sistematică a Comisiei va fi să susțină în mod activ planurile de implementare prin care prevederile directivelor sunt puse în aplicare mai eficient și mai simplu. Am, aș dori să comentez și în legătură cu EU Pilot. EU Pilot nu este un mecanism de depunere de plângeri. Am primit numeroase solicitări de la diverse comisii ale Parlamentului European de a înlocui uh, contextul reglementar al EU Pilot cu uh, un alt cadru obligatoriu. Aș dori să se ia notă că sistemul EU Pilot se bazează pe aranjamente bilaterale între Comisie și statele membre. Și că înlocuirea contextului cu un instrument juridic obligatoriu ar fi vorba de un, o amendare unilaterală a formei actuale. Dacă s-ar propune un regulament sau o decizie către, spre adoptare, ar trebui să ținem cont că statele membre probabil nu uh, ar accepta o asemenea înlocuire cu mare ușurință. Însă aceasta este felul, acesta este felul în care vedem noi lucrurile. Punctul 17 al sugestiilor spune că statele membre întreprind multe eforturi pentru a închide Uh, și a elimina încălcările înainte ca acestea să ajungă în procesul judiciar. Într-adevăr, este mai bine să se închidă ase- asemenea cazuri pentru că nu este profitabil pentru. Uh, nu este interesant nici pentru presă, nici pentru public. Însă, regulile de transparență pentru uh, procedurile închise de încălcare sunt mult mai transparente decât cele pentru cazurile deschise de infringement. Dacă cineva vrea să verifice dacă comisia a închis un anumit caz pentru că statul membru s-a um, aliniat complet uh, cerințelor, acest lucru este posibil. Am primit asemenea cereri de acces la documente. Mulțumim, domnule Barsi putem încheia astfel acest punct pentru moment. Trecem la punctul 6, petiția adresată de Mara Bizzotto, Gino Agerde și Rosario Boschiere în numele Comitato Libera Informazione Radio Televisiva din Italia însoțită de 11.432 de semnături Până aseară au mai apărut încă și alte semnături. Boschieri, secondo firmatario, al quale do la parola. Domnul Rosario Boschieri, al doilea semnatar, este prezent și uh, îi dau cuvântul. Domnule Boschieri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem, reprezentăm Comitetul de Liberă Informație radio, televizi- radio și televiziune, reprezentăm întregul teritoriu național al Italiei și obiectivul nostru este să uh, permitem cetățenilor acces liber la uh, RAI TV fără să trebuiască să fie plătită taxa pe licență. Aceasta este o taxă obligatorie pentru servicii audiovizuale care reprezintă 50% din venitul anual al societății. Mi se pare o taxă injustă, inechitabilă, această taxă. Decretul conform uh, căruia este plătită această taxă datează din 1938, din timpul regimului fascist. Taxa RAI este unul dintre impozitele cel mai detestate în Italia, pentru că RAI nu mai este un serviciu public. Este o societate distribuită între diverse părți, nu există pluralism, nu există independență și nici transparența informației. Să nu, să nu uităm de faptul că Există multe disfuncționalități care fac ca RAI să reprezinte un caz unic în lume. Chiar dacă milioane de italieni plătesc taxa RAI, uh, acest canal are și uh, venituri din publicitate considerabile, finanțarea publică a statului nu este suficientă pentru a Uh, menține Rai pe linia de plutire. Are un deficit de 245 de milioane de euro datorită unei proaste gestiuni a întreprinderii. Repet, toți cetățenii italieni finanțează acest deficit. Vă mulțumesc și dau uh, cuvântul avocatului Rigo care ne asistă în lupta noastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Această petiție se opune legislației italiene care obligă cetățenii italieni să pl- la plata unei taxe TV pentru canalul RAI, care, lucru care contravine legislației Uniunii. Comisia nu a răspuns niciodată solicitărilor noastre. Legea italiană încalcă dreptul fundamental la egalitate și la informare pentru cetățeni. Pentru a nu plăti această taxă, un cetățean italian este obligat să se lanseze într-o procedură foarte complexă de derogare și trebuie să se angajeze să nu folosească televizorul care este sigilat de către autorități. După ce televizorul este ambalat și sigilat în acest fel, cetățeanul se angajează să nu își cumpere un, vreun alt post TV. Chiar dacă cetățeanul, de fapt, nu renunță decât la emisiunile canalului RAI și trebuie să-și păstreze dreptul fundamental de a urmări alte emisiuni sau alte programe. Există o carte a drepturilor fundamentale care care prevede dreptul la informare, dreptul de transmitere a ideilor, ideilor fără niciun fel de limitare sau ingerință. RAI susține că finanțarea din taxa RAI nu contravine legislației și că nu uh, reprezintă o distorsionare a concurenței și că RAI este un canal de utilitate publică. Însă, în ultimii ani, RAI nu a, nu a respectat contractul de servicii publice, uh, dar se bucură în continuare și beneficiază de taxa națională. În luna august 2013, Consiliul de Stat, prin decizia 2336-2016, a condamnat RAI pentru încălcarea contractului de furnizare de servicii publice RAI a utilizat în scopuri nelegitime finanțarea publică, în scopuri care nu aveau eh, nimic de a face cu finanțarea publică. Nu cetățenii au spus asta, ci autoritatea supremă judiciară din Italia. Este vorba și de un tratat, de un articol din tratatul Uniunii Europene care este încălcat aici. Vă atrag atenția și asupra unei alte încălcări care eh, ține de difuzarea de semnal. Uh, ca și concesionar, RAI are obligații contractuale uh, legate de menținerea caracterului universal al serviciului public. Însă, a, în ziua de astăzi, în jur de 2 milioane de cetățeni italieni nu pot să recepționeze canalele RAI. Deci este o discriminare suplimentară pentru cetățenii italieni, italieni care nu au dreptul de acces la informații. Unii au fost excluși fără să-și o dorească, doar pentru că Rai a decis să nu difuzeze. Cu toate acestea, Rai solicită de la acești, aceiași cetățeni plata unei taxe pentru un serviciu care de fapt nu există și nu este prestat. În Uniunea Europeană niciun fel de lege nu poate să solicite cuiva să plătească pentru un serviciu care nu este prestat. Chiar de la început, Rai știa foarte bine că nu va furniza niciun serviciu acestor cetățeni. Deci, Există o regulă fundamentală că trebuie să se plătească pentru un serviciu prestat și efectiv. O întreprindere publică nu poate să se derog, de, să caute o derogare de la acest principiu. Însă RAI face exact acest lucru, ă, nu prestează un serviciu în același timp percepând taxe considerabile sub ă, pretextul că acordă un serviciu public. Rai a încălcat toate aceste legi într-o manieră flagrantă și iată ceea ce dorim să vă supunem atenției. Avem aici peste 11.432 de semnături plus 3.000 de semnături depuse între timp. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Martorelli dorește să reacționeze în numele RAI. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Serviciul public de radio și televiziune în Europa a fost întotdeauna reglementat în mod specific. pentru că aceste servicii publice au un rol central, ținând cont de uh, diversele culturi, de mm, pluralismul și de libertatea uh, mijloacelor de comunicare în fiecare stat membru. De aceea este legitim să se uh, solicite o finanțare publică pentru serviciile radiovizuale publice. Acest principiu a fost exprimat în protocolul de la Amsterdam în din 2 octombrie 1997, statele membre au uh, afirmat că sistemele publice de radio și televiziune pot să fie finanțate public. Acestea sunt organizate în măsura în care finanțarea nu reprezintă o distorsionare a concurenței, a dreptului comunitar și a bunei executări a misiunii de serviciu public. Comisia Europeană s-a exprimat deja în legătură cu acest regim de taxe eh, percepute de canalul de televiziune RAI. Avem multe canale comerciale în Italia și Comisia a răspuns după o lungă examinare a dosarului, în urmă, după 10 ani de examinare, în octombrie 2003 și aprilie 2005, Comisia a decis definitiv că taxa RAI este compatibilă cu normele cu privire la ajutoarele publice pentru servicii publice. Comisia a recunoscut natura publică a acestor servicii prestate de RAI. Nu există niciun fel de eroare care să fi fost uh, identificate de către comisie și taxa, taxa RAI este considerată ca fiind proporțională cu activitățile acestui canal de serviciu public. Comisia nu a înregistrat niciun fel de uh, justificare pentru vreo acțiune de compensare excesivă sau conflict de interes legate de acest serviciu public. În comunicarea din 2009 a Comisiei relativă cu ajutoarele de stat pentru serviciile publice de radiodifuziune, deciziile Curții de Justiție sunt reluate, uh, decizia care este menționată și în petiție, și Comisia repetă că finanțarea unui canal de interes uh, unui canal de interes general nu reprezintă ajutor de stat, pentru că toate măsurile de stat, toate aceste taxe vizează compensarea cheltuielilor de emisie pe baza unei contabilități foarte clare. În protocolul de la tratatul de atașat tratatului de la Amsterdam se sublinea deja acest lucru statul membru poate să își aleagă mecanismul care să permită controlul asupra misiunii de serviciu public. Atunci când sunt necesare măsuri de corecție, statul membru le adoptă. În Italia s-a constituit GCOM pentru a ă, garanta libertatea și independența în telecomunicații. Este un organism independent cu rol dublu de a garanta uh, justa concurență între operatorii de pe piață și să protejeze libertatea fundamentală a cetățenilor. Acest, s-a adoptat un text unic pentru audiovizual care prevede că RAI este singurul canal de serviciu public. Există un contract de servicii cu Ministerul de Dezvoltare Economică, contract conform căruia RAI dispune de conturi separate pentru a se putea vedea unde se duc banii din taxe, dacă acești bani sunt cheltuiți într-adevăr pentru a depune un serviciu public. Este un sistem care a fost adoptat de către GCOM, este verificat de către Ministerul de Telecomunicații și verificat și de o întreprindere independentă de audit. Așadar, această autoritate a audiovizualului, Agicom, se uh, ocupă de controlarea tuturor parametrilor de calitate și a indicilor de audiență și de satisfacție a telespectatorilor. În raportul anual din 2013, Agicom a confirmat că RAI a utilizat finanțarea din, finanțarea din abonamente și din taxe pentru a presta un serviciu de utilitate publică. Acest serviciu de utilitate publică este uh, bine definit, contractul, contractul a fost uh, respectat calitativ cât și cantitativ. Iată ce spune negru pe alb raportul anual al AGICOM. Sistemul de separare a contabilității a fost și el examinat. RAI și-a respectat obli- obligațiile de publicare a tuturor conturilor anuale pe situl său internet, conturi uh, verificate de o agenție de audit privată cu controlarea tuturor uh, programelor finanțate prin veniturile din taxă. Pentru a reveni la problemele denunțate de petiționari, difuzarea semnalului. Din 2008 încoace pot să vă declar că RAI a început să au început transferul spre o rețea digitală, conform măsurilor prevăzute de către Ministerul Dezvoltării Economice, conform contractului nostru de prestare de servicii publice. Anumite teritorii, anumiți cetățeni nu au încă acces la aceste rețele, însă avem un procent de acoperire a teritoriului uh, satisfăcător. Acest procent dovedește că prescripțiile din concesiunea de servicii publice au fost respectate. Pentru a îmbunătăți difuzarea semnalului, care este o preocupare permanentă pentru RAI, și pentru a evita problemele legate de lo- diversele locații și pentru a rezolva problemele care se pun în anumite uh, locații, în principal datorită interferențelor din partea emițătorilor locali, pentru că există mai multe canale, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 3 și Rai 11. Uh, Rai lucrează cu Ministerul de Dezvoltare Economică și cu Agicom pentru a revizui atribuirea de frecvențe. Noi considerăm și solicităm Comisiei Petiții că aceste solicitări ale petiționarilor trebuie să fie respinse. Nu trebuie să fie deschisă nicio procedură de încălcare, pentru că RAI nu a încălcat niciun text comunitar, nicio prevedere de stat, finanțarea primită de către RAI din taxe nu servește la finanțarea activităților exterioare unui serviciu public, deci este nejustificat să se solicite eliminarea acestei taxe. Natura taxei respective prevede că uh, este plătită în funcție de deținerea unui aparat de televiziune. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Taxele de licență TV nu sunt populare în niciun stat membru. Cetățeni din multe țări membre ne trimit scrisori în care ne întreabă nu puteți să eliminați aceste licențe și uh, răspunsul nostru este întotdeauna că nu putem. Uh, statele membre au posibilitatea să decidă cum și organizează finanțarea uh, serviciului public de televiziune și de radiodifuziune în lumina protocolului adăugat la tratatul de la Amsterdam conform uh, propriilor reguli ale Comisiei. Unele state membre organizează această taxă pe baza posesiunii unui aparat, uh, în alte țări toate uh, gospodăriile trebuie să plătească fie că vor, fie că nu vor să se uite la televizorul, la televiziunea publică? Alte state membre au decis să facă altfel. Olanda, de exemplu, a abolit complet uh, taxa și plătesc, uh, subvenționează televiziunea publică din bugetul național. Dar e o alegere pe care o are statul membru. Pot confirma în mare măsură ce a spus reprezentantul RAI, în legătură cu faptul că în trecut Comisia a examinat problema ajutorului de stat către RAI și a constatat, după unele schimbări făcute de autoritățile italiene, că această schemă este compatibilă. Și n-am văzut nimic în petiție care să mă facă să am dubii uh, în legătură cu nevoia de a reexamina petiția. Nu cred că trebuie reexaminată. Dacă, de exemplu, petiționarii spun da, dar Rai nu a respectat uh, punctele A, B și C și D în legătură cu îndatorile sale de serviciu uh, public. Dacă am găsit aceste încălcări, aș spune, asta înseamnă că există un sistem de supraveghere și că acel sistem funcționează. Atunci când RAI nu și îndeplinește obligațiile, este penalizat pentru asta. Deci, cred că asta arată că există un sistem de control care verifică și asigură că lucrurile trebuie să, că sunt așa cum trebuie să fie, fiecare stat membru are și se pare că funcționează în Italia. Deci, doamnă președinte, poziția noastră este că nu există nicio necesitate de a începe o investigație privind finanțarea RAI. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum deschidem dezbaterea. Mai întâi dau cuvântul doamnei Bizotto. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva comentarii taxa de licență RAI e taxa pe care o urăsc italienii cel mai mult pentru că e foarte incorrectă. Cetățenii nu vor să plătească taxa TV pentru că nu e un serviciu public, nu oferă un serviciu public. Taxa e o anomalie, nu este justificat din punct de vedere al serviciului public sau din punct de vedere al calității programelor TV pe care le primești în schimbul ei au menționat eh, câteva măsuri către avocați. Nu se poate defini ca un serviciu public pentru că nu e garantat că ajunge la toți cetățenii care îl plătesc. În documentele pe care le avem în dosar puteți găsi alte eh, puteți vedea că există un proces colectiv lansat împotriva RAI Uh, din partea unor cetățeni care nu primesc semnalul RAI nu, și nu văd canalele. Ei vin din diferite regiuni ale Italiei și oamenii responsabili de programare regională au menționat aceste probleme. De asemenea, au fost uh, plângeri în Parlamentul Național. Două milioane de oameni nu primesc semnalul RAI și totuși trebuie să plătească taxa de licență. Deci nu e un serviciu public și pentru că Asociația pentru Protecția Contribuabililor Italieni spune că taxa de licență este o formă de discriminare atâta timp cât unii cetățeni primesc semnalul și alții nu, dar toți trebuie să plătească. Și imediat, e nevoie de acțiune imediată în acest sens pentru a remedia situația. Vă îndemn, doamnă președinte și dragi colegi, să citiți aceste documente, aceste scrisori sunt două asociații importante care susțin uh, petițiile. Mulți oameni consideră că dreptul lor la liberă informație este încălcat în fiecare zi. Foarte puține programe RAI au uh, subtitrări sau uh, deci facilități pentru persoane cu probleme de uh, auz sau de văz. Și Trebuie să intervenim pentru că trebuie să ne asigurăm că Convenția Europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități este și ea aplicată. Dacă vă uitați la decizia din august 2013 la care s-a referit reprezentantul RAI, uh, poate Comisia n-a văzut încă această decizie, pentru că este una destul de recentă, se spune acolo că RAI și Aticom sunt uh, vinovate pentru că au eșuat în a garanta sarcina de serviciu public. În sensul că nu oferă posibilitatea uh, de a, ca serviciile lor să fie recepționate de persoane, de exemplu, care au antenă de satelit și acestea sunt obligate să-și mai cumpere și un decodor. Așadar, acești bani pe care îi primește din uh, taxa de licență îi folosește în alte scopuri decât cele de serviciu public. Așadar, uh, răspunsul comisiei pe care l-am asta aici este absurd uh, și, de fapt, răspunsurile comisiei 2003 2005, din 2003-2005 înainte de s-au dat așadar înainte de trecerea la Uh, sistemul digital, dar Comisia a ignorat complet această decizie din august 2013 și vreau să mă ascultați cu atenție uh, reprezentantul Comisiei. Această decizie spune că nu se uh, RAI nu îndeplinește uh, condiții, uh, condițiile de uh, Uh, serviciu public și că folosește banii în mod uh, incorrect. Este un, practic, taxa TV este un ajutor de stat incorrect și asta încalcă uh, o serie de articole din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Așadar, Comisia trebuie să intervină în acest uh, stagiu. Cum spuneam, poate Comisia nu știe de această decizie. O să-i dau o copie reprezentantului Comisiei și odată ce au citit-o, Eh, vor vedea că va trebui să intervină și să deschidă procedura de infringement împotriva Italiei pentru RAI. Pentru că această decizie spune că și Aticomul este vinovat. Deci e instituția care eh, trebuie să supravegheze îndeplinirea, de, îndeplinirea îndatoririi de serviciu public. Așadar, vă cer să vă reconsiderați poziția și să deschideți o anchetă pentru a vedea dacă RAI folosește finanțarea publicată în mod corect. În lumina acestei dezvăluiri, Comisia ar trebui să stabilească dacă RAI este într-adevăr un serviciu public adevărat și dacă are dreptul să primească banii din taxa TV. Noi considerăm că Comisia ar trebui să deschidă proceduri de infringement ce privește încălcarea regulilor privind libera concurență pe piața internă. De asemenea, în Italia, un cetățean poate refuza să plătească taxa de licență, taxa TV, conform legislației făcute de, serviciu de uh, regimul fascist în 1938 și dacă cer acest lucru, atunci uh, televizorul este uh, sigilat, deci nu mai poți folosi. Asta înseamnă că cetățenii sunt privați de posibilitatea de a primi informații conform uh, articolului 11 din Cartea Europeană a Drepturilor uh, Fundamentale. Adică au un televizor care nu poate viziona niciun fel de canal sau de transmisie, nici italian, nici din altă țară membră. De ce nu a menționat Comisia acest punct? Mai sunt și alte probleme pe care aș vrea să le subliniez. RAI nu garantează libertatea și nici pluralismul informațiilor este o instituție politizată, numirile sunt făcute de politicieni, nu este liberă și independentă și aș putea să vă menționez zeci de cazuri. Uitați-vă doar la ce s-a, uitat în ultimele, ce s-a întâmplat în ultimele zile. Pe 11 octombrie la Roma, directorul RAI a spus că imaginea sectorului public în Italia a fost uh, afectată de Uh, distanța foarte mică și familiaritatea cu politicienii, uh, așadar, au nevoie de mult mai multă imparțialitate Raiu, și trebuie să, fie mult, să se îndepărteze de politicieni, pentru că sunt mult prea aproape de ei. Și de asemenea, în septembrie, Comisia Parlamentară de Supraveghere a RAI a concluzionat, doamna președinte, avem mulți membri care trebuie să vorbească, așadar, uh, Comisia, reia vorbitorul, a cerut RAI să-și revizuiască practicile contabile. Pe 8 octombrie ne s-a spus că RAI folosește banii din taxă ca să plătească diverse lucruri pe care n-ar trebui să le plătească cu bani din această taxă. Și în fine, o asociație italiană pentru protecția drepturilor cetățenilor s-a sesizat în legătură cu salariile enorme care se plătesc pentru prezentatori. Există un prezentator care are un salariu de 2 milioane de euro, de exemplu, lucru care a fost ținut multă vreme secret. Deci, uh, Comisia Europeană ar trebui să se uite la toate aceste chestiuni, să examineze toate aceste chestiuni și să investigheze din nou situația de la RAI. Cred că plângerile, uh, plângerile acestea care au venit în fața Comisiei sunt doar vârful icebergului și uh, e nevoie ca noi, Comisia PETI, să examinăm mai în detaliu ce se întâmplă. Uh, problema lipsei de acces a persoanelor cu dizabilități, de asemenea, nu ar trebui să fie ignorată. Prin urmare, cerem Comisiei PETI și dumneavoastră, doamnă președinte, să organizați o ședință cu Comisia de Supervizare a Parlamentului European privind RAI și să examinăm toate aceste chestiuni care au fost ridicate în această dimineață. Opinia exprimată de comisie este incompletă și, sincer, absurdă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bizotto, spune uh, doamna președinte, domnul Mozeschi de la Comisia de Petiție a Parlamentului Belgian. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți aici. Dau acum cuvântul domnului Boștinar. Grație, senora prezident. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în românește. Câteva constatări și vor, voi spune din start. Sunt un susținător al televiziunii publice și sunt convins de importanța și rolul televiziunii publice în societatea europeană mai ales ținând cont de ofensiva adesea subculturală a televiziunilor private și de uh, predominanța intereselor economice și politice în mediul privat. Dar asta e altă chestiune. Câteva lucruri însă mi se par extrem de clare și de aceea sunt absolut dezamăgit de uh, răspunsul Comisiei Europene. Prima, este adevărat, taxa privitoare la Ă, accesul la televiziunea publică există în cele mai multe state europene, dar orice taxă de la Magna Carta Libertatum încoace trebuie să fie baza unui contract social. Primesc un serviciu pentru care primesc o taxă. Ori Comisia Europeană binecuvântează faptul că un număr de milioane de cetățeni europeni din Italia trebuie să plătească o taxă neprimind niciun serviciu. Această chestiune nu stârnește măcar emoție în rândul Comisiei Europene din perspectiva dreptului consumatorilor, care este o reglementare europeană. Directiva privind protecția consumatorilor încă există distinsă Comisiei Europeană, iar dumneavoastră o uitați pur și simplu. Doi, este vorba de caracterul imperativ care impune tuturor cetățenilor unui stat membru să aibă un contract de furnizare de servicii, fără ca ei să fi cerut acest lucru. Știam că în regimurile dictatoriale e posibil să ți se ordone să primești ceea ce nu vrei să primești. Dar în democrație, în Comisia Europeană, este de necrezut nici măcar în România mea distinsă Comisie Europeană, nu există acest caracter, uh, acest uh, imposition din partea unui provider. Îmi place sau nu îmi place, eu trebuie să plătesc chiar dacă nu mă uit. Este halucinant acest lucru. În România, în alta curte de justiție, a creat jurisprudență în materie, spunând clar că dacă nu vreau să beneficiez de acel serviciu, n-am nicio obligație să-l plătesc. România știam că s-a inspirat din dreptul roman care face gloria dreptului penal, civil și administrativ prin reforma napoleoniană, dar nu invers. Al treilea element este vorba de o limitare flagrantă în contrast cu toate, ă, toată jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când există posibilitatea ca televizorul unui cetățean într-un stat membru Televizorul este proprietate privată, distinsă Comisie Europeană. Și carii amicii de, de RAI este proprietate privată. Orice proprietate poate fi sechestrată, confiscată, exclusiv în baza unei uh, hotărâri judecătorești. Știam că așa funcționează de la dreptul uh, napoleonian încoace. Poate Comisia Europeană dorește să binecuvânteze o altă soluție juridică dar este imposibil. Trebuie să existe o hotărâre judecătorească, chiar dacă legea este permisivă în acest sens, pentru că altfel eu, deținătorul acelui bun, acelei proprietăți, am dreptul să merg în instanță și să contest această decizie, chiar judecătorească fiind. Cu atât mai puțin, fără o hotărâre judecătorească, un bun, o proprietate să fie confiscată este un lucru la care iarăși Comisia Europeană cu seninătate și serenitate spune că nu există. Mai departe, obligația unui consumator de a avea televiziunea publică, inclusiv în România, evident în Italia, chiar atunci când el apelează la alți provider de servicii. Ori eu știu un lucru foarte clar – E drept, România, și sunt mândru de asta, are una dintre cele mai mari densități de acces la televiziunea prin cablu din Europa. Dar dacă eu am încheiat un contract cu un provider de televiziune prin cablu, el îmi oferă un pachet de canale, în care obligatoriu este televiziunea publică. Dar el are un contract comercial cu televiziunea publică, îi plătește televiziunii publice o parte, nici nu mă interesează cât, în schimb eu primesc o factură lunară de la providerul de televiziune prin cablu pentru serviciile pe care le-am contractat. Dar e relația mea contractuală cu providerul și nu mai este interesat uh, uh, providerul dacă eu consum sau nu serviciile pe care, pentru care am semnat. Am un contract cu valoare juridică. Cum să fie posibil ca eu să cer teoretic unui provider să-mi dea un pachet de servicii el mi le dă cu pachetul televiziunii publice, iar după aceea televiziunea publică își spune, ups, nu, nu, tu trebuie să mai plătești și mie. Deși primești, eu plătesc atunci, nu doar teoretic, ci în practică, de două ori același produs. Comisia Europeană nu găsește aici un lucru care mi se pare evident, o poziție de monopol. Aici este vorba de afectarea liberei concurențe și vorbesc ca socialist aici nu ca un fervent susținător al neoliberalismului și al uh, capitalismului sălbatic, care ne-a dus pe toți în criza în care suntem. Dacă acest lucru este posibil, înseamnă că sistemul juridic european începe să aibă o mare problemă. Și ultima chestiune pe care doream să vă mai spun este că în fața acestei realități, Comisia Europeană trebuie să analizeze aspectele juridice la care m-am referit, răspunsul dumneavoastră din avion este complet nesatisfăcător, trebuie să existe o, o reglementare care să aibă o dimensiune europeană clară, pentru că astfel de abuzuri pot fi și în altă parte, și închei spunând că petiția trebuie să rămână uh, deschisă și să așteptăm un răspuns în sfârșit serios, pertinent și documentat din partea Comisiei Europene. Altfel, veți crea un suport de opinie publică ce se va întoarce împotriva serviciului public de televiziune în Uniunea Europeană și asta ar fi detrimental to our common European goals. Mulțumesc. Grație, președinte. Thank you, Mr. Bostinaru. The floor... Mulțumesc, domnule uh, Boșdinaru, domnul Turgais. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să intervin foarte pe scurt pentru a face câteva comentarii. Au explicat colegii și au exprimat colegii pe larg opiniile pe acest subiect. Vreau să mă concentrez asupra unui aspect particular și anume că nu există o declarație clară a Comisiei, un răspuns al Comisiei față de multe dintre problemele pe care le-au ridicat petiționarii. La multe dintre aceste probleme nu s-a dat răspuns. Cum spuneam, vreau să fiu uh, succint și întâi să fac o serie de sugestii. Întâi vorbim aici despre liberă concurență, aici, doamne președinte. Și dacă ne uităm la răspunsul comisiei, cred că Cred că trebuie să lăsăm comisia competentă și anume IMCO să se să examineze această chestiune și ei ar trebui să-și dea avizul pe această problemă. Și odată ce am spus asta, cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă și să continuăm să examinăm această chestiune. Cred, doamnă președinte, că nu se poate închide această problemă. Mulțumesc, domnule Turgaist. Acum, domnul Borghezio. Grazie, președinte. La... Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezentant, reprezentanta RAI cu siguranță uh, și-a pregătit uh, foarte bine prezentarea pe care ne-a ținut-o astăzi. Lucru care ne arată um, cât, cât de mulți experți, consiliari, uh, manageri lucrează la RAI, care profită de altfel de plata acestei taxe. Este vorba de un scandal național care ar trebui să se bucure de atenție mai mare din partea Parlamentului European. Uh, țara noastră trebuie să depună uh, sacrificii bugetare, să impună reduceri uh, pensionarilor și așa mai departe. Și reprezentanta RAI și RAI în general își permite o glumă foarte proastă, pentru că nu este prevăzută, de exemplu, prezența unei uh, camere de luat vedere aici, în această sală, care să transmită în mod direct discu- această dezbatere din Parlamentul European. Cred că ar fi, ar fi trebuit să fie un lucru evident și, de fapt, vedem că asistăm aici la o dez- dezinformare. Și eurodeputatul din uh, România a spus uh, niște lucruri foarte adevărate, care sunt adevărate și pentru alte state europene. Uh, cazul Rai mi-aduce aminte de un mare gânditor liberal din anii 60 și este vorba de descrierea perfectă a unei democrații mafiote, de fapt. un uh, scandal care a fost uh, mușamalizat uh, complet de Rai. Să nu uităm că erau invitați tot felul de judecători la cină și Aș dori să vă întreb cum este împărțit, uh, cum este împărțit timpul de transmisie uh, pe, pe rai. Deci, și cât timp este acordat uh, celor care plătesc această taxă. Este o rușină. Vă mulțumesc, domnule Borghezio. Domnul Salvini are cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Nu mă surprinde foarte tare linia oficială de apărare a RAI. Este evident că RAI încearcă să-și apere propria poziție și proprii angaja- angajați. Ce mă surprinde pe mine este poziția Comisiei Europene și superficialitatea unei instituții care, și aș dori să vă aduc aminte, ar trebui să fie gardiana tratatelor uh, europene. Este o instituție care decide asupra calității uh, apei din uh, Marea uh, Ligurică, dar nu are nimic de spus când vine vorba de discriminarea uh, persoanelor cu disabilități. Există sute de mii de persoane care nu se pot bucura de serviciul oferit de RAI și Comisia Europeană ne spune uh, nu există niciun fel de problemă din acest punct de vedere și dacă lucrurile vor continua la fel, cred că nu trebuie să ne mirăm că la alegerile europene vor avea de câștigat euroscepticii. Este lucru care mă miră cel mai mult astăzi. Dincolo de, de găurile imense din bilanțul uh, RAI sau de plățile imense uh, de care se bucură unii realizatori TV care creează programe care ar putea fi făcută și de fiul meu, de altfel. Din păcate, Comisia Europeană pare să nu fie deloc interesată de aceste probleme. Nu știu dacă este vorba de o intenție reală sau de o ignoranță. Uh, se, igno- se ignoră sediile numeroase regionale ale RAI, se ignoră situația persoanelor care încearcă să nu plătească această taxă, o taxă care este uh, o înșelătorie, o glumă proastă. Există um, servicii care oferă informații mult mai bune și chiar în mod gratis. Și dacă Comisia Europeană ne spune că nu se poate ocupa de această problemă, ne spune că și persoanele nevăzătoare trebuie să plătească această taxă chiar dacă nu se uh, bucură de acest serviciu. Uh, chiar dacă Comisia Europeană ne spune de asemenea că milioane de oameni trebuie să plătească pentru serviciu pe care nu-l, uh, nu-l primesc, um, atunci uh, vă aduc aminte că Totuși, în luna mai anul viitor vor avea loc alegerile europene și atunci poate uh, un comisar sau altul vor trebui să-și găsească un nou loc de muncă. Și uh, poate se vor, uh, vor exista și manageri la RAI care vor primi uh, salarii de trei ori mai mari. Deci Există unii funcționari publici care au impresia că trăim în Congo sau în alt stat african și nu în uh, Uniunea Europeană. Și m-ar bucura dacă ar lua cuvântul și alți uh, colegi din alte state membre, dintr-o altă uh, tradiție culturală. Există aceste instituții radiodifuziune publice, publică, chiar dacă ne place acest lucru sau nu. Uh, și um, am avea nevoie și de alte opinii în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Salvini. Văd că nu mai uh, există alți uh, colegi care doresc să intervină. Aș dori să întreb uh, Comisia Europeană dacă dorește să reacționeze um, la cele spuse. Yes. Da sunt puțin surprins, trebuie să recunosc, de tonul unora dintre aceste intervenții de astăzi, dar înțeleg pe deplin că există uh, această mânie în rândul cetățenilor care trebuie să plătească pentru un lucru pe care nu doresc să-l uh, urmărească sau care are o calitate îndoielnică. Dar, din nou, nu este o problemă care se încadrează în domeniul controlului subvențiilor statale, ci statele sunt cele care trebuie să definească cum se finanțează serviciul public de televiziune. Înțeleg că în România există un sistem puțin diferit, unde de fapt există un acord reciproc Uh, am putea spune, dar îmi doresc să urmăresc, să urmăresc serviciul public de televiziune și plătesc pentru acest lucru. Este un model. Alte state membre pot alege acest uh, model, dar nu sunt obligate să o facă. Apoi, s-a făcut uh, referire la sancțiuni pentru cei care nu doresc să plătească sau care nu își pot permite să plătească o asemenea taxă de licență. Înțeleg că aceste sancțiuni sunt uh, severe, dar aici mergem uh, dincolo de întrebarea legată de transmisiunea publică și de taxa de licență și intrăm în terenul sancțiunilor pentru cetățeni care nu respectă regulile naționale. Și din nou, sincer, este un domeniu în care Direcția Generală Competiție nu dorește să se implice, pentru că nu avem un mandat în acest sens. Din nou, este vorba de o competență națională. Și apoi s-a făcut uh, referire la o decizie a Consiliului de Stat. Într-adevăr, nu, nu cunosc această decizie și dacă îmi transmiteți o copie, o să o citesc cu mare atenție. Vă mulțumesc! Aș spune că Comisia nu s-a referit uh, tocmai la întrebările care au fost adresate. Și aș dori să cer Comisiei Europene să ne transmită un răspuns în scris, pentru că au fost amintite anumite puncte referitoare la încălcarea dreptului comunitar și nu s-a răspuns la aceste lucruri. De exemplu, încălcarea directivei privind uh, protecția consumatorilor sau libertatea de informare sau și de comunicare. sau uh, această problemă legată de sigilarea aparatelor Uh, TV sunt uh, lucruri care nu au fost uh, abordate pentru că discutăm de cetățeni care nu au niciun interes în urmărirea serviciilor publice de televizor, dar care sunt constrânși să plătească această taxă. Eu cred că din partea petiționarilor am auzit unele argumente pertinente care ne demonstrează că unele persoane nu se pot bucura de acest serviciu, indiferent de motive, dar totuși sunt uh, constrânși să plătească această taxă. Domnule Borghezio, mai doreați să spuneți ceva? Vă mulțumesc. Aș dori să adaug și să adresez o invitație Comisiei Europeană uh, să se gândească și la aspectul garantării uh, drepturilor lingvistice ale minorităților și nu mă refer acum doar la minoritățile din nordul uh, Italiei, ci din întreaga Italia. Există, avem această bogăție culturală, lingvistică incredibilă și se încalcă în mod grosolan dreptul uh, european referitor la protecția adecvată nu doar a diferențelor culturale, dar și a dreptului de a te putea uh, exprima într-o limbă a unei minorități. Mulțumesc, uh, domnule Borghesio, și acum dau din nou pentru un minut uh, cu, cuvântul reprezentantei RAI. Vă mulțumesc. Desigur, nu mă pot referi la toate punctele amintite în această discuție. În legătură cu cele spuse de eurodeputați vis-a-vis de uh, decizia din, uh, Lat- din Lazio și în legătură cu decizia din august 2013. Este un punct amintit și în uh, petiție. În legătură vis-a-vis -vis de contractul cu Sky Italia, RAI a fost obligat să-și pună toate programele pe platforma TVSAT din anul 2009. Aceasta este o platformă um, satelit și uh, transmisiunile digitale în acest moment reprezintă uh, cea mai importantă posibilitate de a primi semnal uh, TV. În acest mod, RAI nu și-a obligat uh, utilizatorii să uh, încheie un uh, contract pentru Sky. Deci TVSAT este, poate fi poate fi recepționat de utilizator prin intermediul unui, unui set și în temeiul uh, acestei decizii și în urma decizi, uh, deciziei uh, Consiliului de Ministri din august 2013, nu se creează niciun fel de obligație de a pune la dispoziție în mod gratis aceste uh, servicii. servicii. În articolul 22 uh, se prevede posibilitatea Uh, pentru RAI să pună la dispoziție aceste servicii în legătură cu acest uh, decodor Sky, despre care se spune că este gratis, e bine, acest uh, preț se regăsește în cadrul unui contract încheiat pentru care se plătește o anumită taxă și în momentul în care expiră contractul respectiv, decodorul poate fi um, returnat. și Comisia Europeană a recunoscut faptul că este vorba de o activitate a RAI, o activitate care este controlată, o activitate care ține seama de îndeplinirea obligației de a oferi un serviciu public de către RAI și că nu se încalcă prevederile legate de subvențiile de stat. În anul 2010, a fost făcută o prezentare din partea unei organizații pentru protecția consumatorilor, o prezentare care nu a fost acceptată. Vă mulțumesc, doamna președintă. Un minut pentru petiționari, acum pentru a răspunde. Doamna Vizotop, voi răspunde eu și numele petiționarilor. Nu știu dacă Comisia a văzut această decizie, însă Rai în mod sigur o cunoaște. Era vorba de uh, această sumă de 350 de milioane de euro oferită de Sky Rai pentru propriile programe. Și eu sunt uh, de acord cu concluziile acestei decizii și cer Comisiei Europene să analizeze mai în detaliu această temă. Și apoi aș dori să cer uh, președintei ca în contextul uh, situației din Italia, dacă ar fi posibil să adresez o invitație Consiliului de Administrație Uh, RAI pentru a afla de ce s-a ajuns la protestul respectiv. Tocmai din partea Consiliului de Administrație al RAI, care este un lucru care ne demonstrează că lucrurile nu funcționează prea bine uh, trebuie să ne asigurăm că există posibilitatea pentru toți cetățenii europeni să se informeze și o întâlnire cu Consiliul de Administrație RAI cred că ar fi uh, una foarte utilă. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc uh, tuturor, spune doamna președinte, voi încerca să rezum această dezbatere. Comisia pentru Petiții a Parlamentului European are obligația de a asculta uh, vocea cetățenilor în legătură cu tema pe care tocmai am uh, discutat-o. Trebuie să discutăm și să vedem dacă într-adevăr se încalcă Um, principiile amintite în această petiție, ținând cont, desigur, de toate argumentele amintite astăzi și acum. Doresc să întreb membrii acestei comisii dacă consideră că Comisia Europeană trebuie să ne transmită un răspuns înscris în legătură cu uh, încălcarea sau nu a dreptului comunitar și dacă există vreun uh, conflict de competențe cu uh, prerogativele naționale sau dacă este uh, necesar ca pentru a proteja interesele cetățenilor să intervină Comisia Europeană. Există și o propunere făcută de a organiza o audiere împreună, cel puțin cu președintele Consiliului de Administrație, Arai. Poate această audiere ne-ar ajuta să înțelegem mai bine care sunt uh, competențele europene în acest uh, context, respectiv uh, care sunt competențele autorităților naționale de supraveghere. Cred că acest lucru înseamnă că în acest moment această petiție nu poate fi închisă pentru că considerăm că nu am primit un uh, răspuns complet nici din partea nici din partea Comisiei Europene și nici din partea reprezentantei RAI. Această petiție rămâne în continuare uh, deschisă și vom continua după cum am propus. Deci, întreb din nou dacă ceilalți membri ai comisiei sunt de acord cu acest lucru. Văd că nu există nicio obiecție. Deci, doresc să mulțumesc din nou petiționarilor, mulțumesc reprezentantei RAI pentru prezență și trecem la următoarea petiție, punctul 7 de pe ordinea de zi. Sean Lawless, un resortisant uh, irlandez, uh, este cel care o prezintă. Este vorba de uh, folosirea greșită a plăților unice în Irlanda. Domnul Paul Murphy are cuvântul. Domnule președinte, această petiție a fost necesară datorită faptului că nu s-a aplicat de către autoritățile irlandeze sistemul de plată unică pe ferme ale schemei pentru zonele defavorizate. Uh, terenul respectiv este localizat într-o zonă de protecție specială pentru păsări și a fost recunoscut conform schemei rurale de protecție și legislației naționale irlandeze. Are caracteristici asemănătoare cu teritoriile uh, învecinate care au fost desemnate uh, Ehm, drept zone protejate în proporție de 95% în trecut. Au existat o serie de inspecții pe eh, acest teren în care niciuna nu a fost notificată eh, proprietarilor. S-a determinat o asemenea zonă eh, protejată de 95%. Number of surrounding commonages and enclosed lands o serie de terenuri uh, uh, învecinate au fost inspectate de uh, departament și li s-au alocat zone de referință de peste 95%. Acești, este vorba de o nedreptate pentru că acționarii au fost tratați în mod diferit în anii 2010, 2011 și 12. Unii au primit mai, plăți mai mari și altele plăți mai mici. Un acționar a fost ignorat de departament în ciuda scrisorilor și um, mesajelor trimise în scris prin care solicita creșterea plăților sale. Departamentul nu l-a notificat că era eligibil pentru plăți crescute. Doamna președinte Murphy, Uh, mai lent, vă rugăm. Acest acționar a fost uh, plătit uh, o, o sumă neconsolidată, fără nicio explicație, proces prin care a pierdut sume considerabile. Un alt acționar Uh, unui alt acționar i s-a fost comunicată o reducere a eligibilității la 10%. Acesta a cotat să atace această decizie. Procesul a început în decembrie 2010 și până acum nu s-a încheiat. Efectul este că mm, acestui petiționar nu i s-a acordat niciun fel de uh, despăgubire pentru că nu poate să ajungă la tribunal până când nu se termină procesul de atac. Acest proces administrativ poate să mai dureze încă trei ani. Uh, toți acționarii sunt afectați în mod similar. Uh, departamentul crește presiunea financiară din ce în ce mai mult asupra acționarilor. Așadar, de ce Uh, solicităm Comisiei pentru Petiții să intervină. De ce uh, nu se potrivește o acțiune juridică în statul membru? Departamentul de uh, recursuri interne ale, ale Departamentului de, din Ministerul de Agricultură poate să mm, trateze un apel până la 5 ani. Eh, este vorba de o întârziere extremă și de o frustrare în acest proces de apel. Eh, procesul devine ineficient și, de fapt, nu acordă justiție petiționarului. Eh, întârzierea justiției înseamnă neacordarea justiției, un principiu de bază. În asemenea circumstanțe, rămâne opțiunea de a ignora acest proces de atac intern și să apelăm la dumneavoastră. Domnul Murphy, un acționar, a început proceduri juridice pentru că a fost ignorat în totalitate de Departamentul uh, Agriculturii, Alimentației și Marine din Irlanda, în ciuda solicitărilor sale în scris și a fost notificat doar în ianuarie 2013, cu toate că plățile datorate lui în 2010, 2011, 2012 și 2013 nu au fost făcute sau actualizate la cuantumul uh, corespunzător. Un alt petiționar a convenit să își uh, retragă apelul pentru că ar fi costat mult prea mult uh, depunerea și urmărirea acestui proces în justiție datorită costurilor juridice. Până acum, uh, acest apel depus nu a fost audiat nu este doar o practică mm, deplorabilă prin care se intimidează mm, acționarii, este uh, tipică, de, ati, tipică pentru atitudinea acestui departament care încearcă să elimine astfel plângerile și să, uh, trimită, să le trimită către tribunalele irlandeze. Sper că v-am dat o uh, măsură a frustrării uh, clienților noștri. Acești fermieri uh, lucrează în condiții extrem de defavorizate. În plus, poziția lor de acționari devine foarte uh, vulnerabilă în funcție de um, acordarea arbitrară a acestor plăți. Ce solicităm Comisiei? În acest proces, acționarii au acceptat prerogativele departamentului că de a reduce eligibilitatea terenurilor în chestiune. Dacă aceste, te, acest lucru corespunde cu tratamentul asemenea, a, asemenea terenuri asemănătoare în Irlanda și în Europa. Nu vrem să se schimbe regulile de eligibilitate a teren, terenurilor, însă dorim o uh, cercetare, o investigare independentă în legătură cu felul în care au fost acordate aceste procentaje unor terenuri limitrofe. Vrem să fie făcut acest studiu de către un inspector independent de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Marinei din Irlanda administrarea corectă a acestor scheme uh, este esențială pentru continuarea activităților agricole. Vrem, solicităm comisiei să cerceteze de ce departamentul nu administrează în mod corect schemele de plăți, în mod mm, imparțial și de ce nu uh, continuă inspecțiile terenurilor respective. Funcționarii Uh, care împotriva cărora au fost depuse multe plângeri, trebuie să fie trași la răspundere într-un mod transparent. Uh, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc și acum dăm cuvântul comisiei. Doamna Valeria Adam. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum s-a explicat, Uh, petiția se referă la plățile unice și plățile pentru zone defavorizate de către statelor membre. Uh, este vorba de un, o politic, de o aplicare a politicii agricole comune, o problemă de aplicare de către un stat membru în legătură cu uh, suprafețele eligibile. După cum am reamintit în răspunsul nostru, aplicarea regimurilor, regimurilor de ajutoare este responsabilitatea statelor membre și competența statelor membre. Evaluarea uh, gradului de asigurare a furnutrețului și eligibilitatea dețin uh, uh, constau în responsabilități exclusive ale statelor membre. Comisia nu poate să se erigeze într-un actor aici, în, aceste evaluări. Evaluările stau exclusiv la competența statului membru. Orice probleme trebuie rezolvate în instanțele administrative naționale. Se evocă în petiție absența unei posibilități de recurs echitabil. Aici este vorba de competența statelor membre, de responsabilitatea națională și trebuie să se găsească o soluție în fața instanțelor naționale. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Grazie. La parola a... Mulțumesc. Are cuvântul domnul Higgins. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit colegilor din Irlanda. Doamna Murphy și-a prezentat foarte bine cazul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Irlanda. Este o nedreptate flagrantă. Aș rezuma din nou lucrurile. Nu există oportunitate de recurs. Uh, recursul durează extrem de mult. Imaginați-vă un proces de recurs care durează 5 ani. Ce înseamnă acest lucru pentru un fermier, pentru un teren de dimensiuni mici. În este absolut nebunesc să stai să aștepți 5 ani o decizie. Situația este următoarea. Fermierii respectivi plăteau nu, plăți în proporție de 99% din partea Uniunii Europene pe baza unei evaluări. Și peste noaptea, noapte, un funcționar din Departamentul de Agricultură a decis să suspende aceste plăți. Uh, în urma recursului au fost uh, reinstaurate aceste plăți la nivel de 10%. Aceste plăți trebuie să fie distribuite fermierilor în mod clar și echitabil. Aceste uh, există și recursuri care au fost prost administrate prin, prin faptul că au fost retrase mai multe, foarte multe din aceste sume sunt cheltuite cu mult înainte de a fi plătite prin natura foarte dificilă a terenului. Există o mare nedreptate aici. În primul rând, vreau ca Comisia Petiții, care este o comisie foarte eficientă, să-i scrie Ministerului de Agricultură, mm, care este fost europarlamentar, uh, detaliind uh, șocul Comisiei Petiții că se administrează lucrurile în manieră atât de ad hoc și că se afectează interesele fermierilor. Uh, acest lucru uh, scăzând considerabil calitatea uh, vieții pentru fermierii respectivi. După cum a spus și doamna Murphy, avem nevoie de o inspecție independentă a terenurilor respective. Trebuie să revizuim uh, Uh, procesul de recurs. Este uh, nebunesc ca după 5 ani uh, să primești o decizie validă sau invalidă și după aceea să trebuiască să te lupți în continuare. Așadar, solicit ministrului să revizuiască procedura de recurs pentru aceste proceduri de plăți și, doamnă președinte, Uh, vă invit să veniți în Irlanda oricând uh, vă invit pe dumneavoastră și secretariatul să veniți uh, la fața locului și să, vedeți terenurile respective. Eu am fost acolo și am văzut situația și pot să confirm că terenul chiar de lângă a primit o referință de 99% și am aici o imagine cu terenul în dispută și uh, avem și vedem că terenul învecinat primește plăți de 99%, în timp ce terenul uh, disputat primește plăți de 0% sau 10% în urma recursului. Uh, v-aș solicita să păstrăm deschisă această petiție, să ascultați argumentele și să îl ascultați și pe colegul meu în susținerea acestor argumente. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna McGuinness. Ați solicitat dumneavoastră să interveniți prima? Da, în urmă dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. aș dori ca acest, această probleme să nu fi, aceste probleme să nu fie existat, dar există și noi avem datoria să îi susținem și să îi susținem pentru că mm, argumentele lor sunt justificate. Avem o, un caz în care funcționarii pot să iau o decizie mult prea subiectivă. Este foarte rezonabil să uh, răspundem la solicitarea petiționarului, doamna Murphy, să uh, cerem o inspecție independentă a eligibilității acestor terenuri. Asta trebuie să facem. Uh, sunt de acord cu Jim Higgins în legătură cu procedura de recurs care durează mult prea mult. Fermierii depind de aceste plăți și nu sunt tratați în mod corect și echitabil. Ă, părerea mea este că există o discriminare aici și fac apel la dumneavoastră și la membrii comisiei să susțină propunerile foarte rezonabile care au fost făcute. Dacă este necesar, am putea să mergem să vizităm zona respectivă și ă, putem să tratăm și o altă petiție legată de Westland Track în aceeași vizită, care este în uh, o zonă apropiată. Vă mulțumesc, iar acum doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc petiționarei. Nu sunt membră în Comisia Petiții, am fost în trecut, însă mă interesează subiectul pentru că am fost implicat în reforma politicii agricole și există implicații uh, pentru viitor, pentru fermierii europeni și pentru că petiția vine și din Irlanda. Există câteva lucruri care trebuie să fie spuse aici. Există o carta a drepturilor fermierilor în Irlanda. Și cred că noi, ca și comisie, am putea să încercăm să decidem dacă s-au urmat, s-au dat curs prevederilor din carta respectivă în acest caz? Eu cred că nu. Un sistem de recurs care durează 5 ani în anumite cazuri pentru a ajunge la o decizie este total in- inacceptabil. Trebuie să existe un sistem mai bun cu un calendar precis. Sunt lucruri care îi afectează pe toți fermierii, nu doar pe uh, cei din acest caz în legătură cu cazul actual. Susțin o, o inspecție independentă, dar nu vreau să pun accentul pe ceea ce se poate sau nu uh, obține de către comisia noastră, pentru că noi nu avem experiență aici. Poate ar fi uh, Uh, poate nu ar fi de responsabilitatea noastră să facem o asemenea investigare pe independentă. În plus, chiar dacă statul membru deține competența în acest uh, sens, există și rolul curții de conturi, care poate să verifice aplicarea corectă a sistemului în statele membre. Așadar, Există și posibilitatea un, unui apel în altă parte. Trebuie să uh, ne gândim cine ar putea să facă o inspecție independentă cu un calendar fezabil. Uh, temerea mea este că în Comisia Petiții dura atât de mult uh, Uh, până ajungeam la o soluție în cazul anumitor petiții, încât s-ar putea ajunge la frustrare. Trebuie să încercăm să urgentăm cât mai mult acest caz. Poate o scrisoare, după cum sugerează domnul Higgins, uh, către Ministerul Agriculturii, este uh, o idee foarte bună pentru a atenționa ministerul în mod direct. Este un prim, prim pas posibil. Am putea să întrebăm și comisia dacă văd uh, dacă consideră că o, că o inspecție independentă este utilă și dacă se pot uh, uh, aplica asemenea reguli în cazuri asemănătoare. Este vorba de probleme generale complexe, însă foarte simple în cazul petiționarului care nu a primit plăți care, pe care le merita timp de mult timp, plăți necesare. Mulțumesc, doamnă McInnes, Domnul Higgins, din nou. Mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc sincer secretariatului pentru acceptarea acestei petiții suntem nerăbdători să vedem ce recomandări veți face. Suntem dezamăgiți de răspunsul Comisiei, dar e predictibil. Este un răspuns leneș. Subsidiaritate. E, uneori subsidiaritatea le convine, un, altele ori nu. Când le place să dicteze de sus, uită de subsidiaritate. Deci începește răspunsul Comisiei. Știam că acesta e răspunsul pe care aveam să-l primim și nu-l accept. Aceștia sunt bani europeni și Comisia are un rol în deciderea de cum se folosesc banii europeni. Ce s-a întâmplat aici este că banii europeni meniți oamenilor care de-abia mai, se mai descurcau, le-au fost uh, luați. Ani de zile au fost plătiți acești bani și din toate au fost retrași. Deci comisia ar trebui să fie interesată de această chestiune. În legătură cu efectele uh, petiției, nu vreau să fiu în dezacord cu colega McGuinness, dar am avut o serie de mari succese aici în Comisia PETI și Simon Coley, care a fost uh, ministrul agriculturii și responsabil pentru proiectul pe care l-am, îl discutăm astăzi, am, de exemplu, am luat, uh, ne-am ocupat de problema subsidii, sub, subvențiilor, de problema monopolului cartelurilor uh, uh telefonie mobile. Acum câțiva ani am uh, Uh, prezentat comisiei trei familii, familii care și-au pierdut uh, copiii și am avut un rezultat foarte pozitiv, foarte bun și de succes. Așadar, Comisia a recomandat, a făcut recomandări uh, guvernului islandez pe care acesta le-a urmat. Deci Comisia are un rol și e importantă din punct de vedere al comunicării preocupărilor cetățenilor și responsabilităților europene. Așadar, uh, Vă mulțumesc încă o dată foarte sincer pentru că ați acceptat această petiție și sperăm să avem un rezultat pozitiv. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Higgins. Nu mai am uh, cereri de intervenție, așadar nu cred că în timpul dezbaterii... Ah, doamna McGuinness, un minut, 30 de secunde, doamna președinte. Jim are dreptate, are, a avut mare succes cu unele petiții, dar o altă petiție legată de activitatea fermierilor există și mă preocupă. Cred că facem unele progrese, dar acest uh, petiționar, Brian Adams, a fost uh, aici de nu știu câte ori, dar nu l-am ajutat. Am, am, am încercat, dar ideea este că dacă vrem să ajutăm în acest caz, trebuie să încercăm și să stabilim niște uh, calendare. Deci nu e o critică, e un, enunț un fapt. Mulțumesc. Mulțumesc că e foarte important ce ați spus. Așadar, 10 secunde, domnul Gallagher. Cred că după ce am citit acest dosar, în afară de angajamente juridice, sunt și angajamente morale și angajamente contractuale, pentru că acești oameni au făcut investiții bazându-se pe această quasi garanție a memorandumului de înțelegere și mă bucur și vreau să vă mulțumesc că ne dați eh, din timpul noastră și ne oferiți această audiere. Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Murphy un minut să răspundă. Cred că domnul Higgins și Gallagher și doamna Higgins au abordat toate problemele relevante pentru petiționari. Într-adevăr, am fost foarte frustrați uh, la toate nivelurile în statul membru și de aceea uh, și nu s-a dat dreptate și de aceea trebuie să venim în fața comisiei în aceste situații. Asta e tot ce avem de spus în acest moment. Mulțumesc. Uh, cererea unanimă este să lăsăm petiția deschisă și să scrie ministrul irlandez al agriculturii, uh, se cere mai investigație și putem să contactăm și Comisia Agri a Parlamentului European, iar la final, atunci când vom primi răspunsuri la cererile noastre, putem să cerem și Comisiei Europene să fie mai atentă și să treacă prin probleme. Sunteți de acord cu propunerea mea? Mulțumesc petiționarului, mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă. Deci trecem la următorul punct petiția 7709.9, punctul petiția lui Cosimo Fracaso și alți petiționari, se referă la emisiile de dioxină în uh, Taranto, în regiunea Puglia din Italia. este reexaminarea unei petiții pentru că a apărut, au apărut uh, noi dovezi. Colegi, printre care doamna Alcan a dorit să pună această chestiune pe ordinea de zi, așadar, ca să putem să îi ascultăm pe reprezentanții cetățenilor italieni. Vă reamintesc că în septembrie Comisia a deschis o procedură de infringement împotriva Italiei deci, acum îi dăm cuvântul uh, Antoniei Batalia. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în engleză. Mă bucur să fiu astăzi aici, în această zi importantă, când problema poluării cu dioxină este adusă în atenția Parlamentului European și a cetățenilor europeni și publicului prin prezentarea petiției din 2007 privind dioxina. Taranto, acest oraș din sudul Italiei, de unde vin eu, și pe care îl reprezintă astăzi, a fost de multe ori poluat cu dioxină. În ultimii ani am avut uh, cea mai înaltă concentrație de dioxină din Europa și mulți spun că și din lume. Dioxina în Taranto este peste tot. Nici o persoană, niciun animal nu a fost uh, ferite și efectele sunt devastatoare și tot ce nu a fost încă distrus va fi distrus, pentru că nimic nu poate supraviețui uh, la această concentrare. În Taranto avem Ilva, uh, unul dintre cei mai uh, mari producători din Europa și numele acestei companii a apărut din nou în septembrie 2013, atunci când Comisia a lansat o procedură de infringement pentru uh, încălcarea directivelor uh, de, privind emisiile pe 26 septembrie, datorită acțiunii comisarului de mediu Ianeș Potocnic, care a fost uh, curajos și profesionist și a adus în atenția internațională situația dramatică din Taranto. Uh, și continuăm să cerem susținerea dumneavoastră a Europei. Dioxina a fost descoperită în laptele pentru copii și în sângele oamenilor Dioxina acoperă totul și a contaminat totul. Cam 2000 de vite au fost uh, sacrificate din cauza prezenței dioxinei în produse lactate și în carne. Investigația comandată de tribunalul din Taranto a subliniat similaritățile între amprenta chimică a dioxinei produse de Ilva cu cea descoperită în zonele din jurul uh, întreprinderilor. Uh, nu au voie turmele să pască la 10 km de zona industrială și dioxina rămâne timp de decenii. Este un agent care se degradează doar parțial și doar într-un termen foarte lung. Scuzați-mă, trebuie să vorbiți mai lent. Conform datelor recente ale Agenției de Protecție a Mediului din Puglia, ARPA, există încă cantități importante de bifenil policlorinat în, uh, uh, prezent în, în pășuni și de asemenea există și dioxină în plante, pur și simplu pentru că solul este foarte contaminat. Uh, dincolo de aceasta, încă mai așteptăm să avem date de, de la activitățile de sampling continui și deocamdată nu le avem pentru că nu se fac autoritățile europene, eh, eh, italiene nu au eh, venit în sprijinul nostru și de aceea Taranto are un procentaj foarte mare de cancere, de boli la copii, de patologii neurologice și cardiovasculare. În zona de lângă uh, fabrică, e un, un om din 18 are cancer. Procentajul crește cu cât ești mai aproape de, de fabrică. Eu reprezint uh, Uh, o serie de asociații care se află la originea procedurii de infringement și care colaborează cu Comisia pe această chestiune. Taranto are aproximativ 200.000 de locuitori pe malul mării, uh, o economie rurală și consta mai ales uh, din pescuit până când s-a construit această fabrică Ilva și a fost și privatizată în 1995. Situația în Taranto era deja dramatică și s-a înrăutățit și mai tare. În 2002, uh, activitățile carcinogenice de la Genova au fost transferate la Taranto, pur și simplu pentru că orașul Genova nu le mai vrea. În 2005, această uh, asociație a descoperit în uh, baza europeană de date că în Taranto existau mari concentrații de dioxină. Autoritățile italiene pur și simplu nu au să public acest lucru. În 2008, cele două asociații au încercat să analizeze în mod uh, independent produse lactate și după aceea și produsele uh, de pescuit din zona Ilva. Pentru că Ilva se întinde pe 15 km pătrați, este o fabrică uriașă care produce lângă un oraș. Produce cu uh, echipamente depășite și periculoase și nu, care nu operează cu respectul legislației europene. Analiza făcută pe fluxul alimentar a arătat că dioxina era peste tot și că totul era contaminat puternic. Dar Dioxina nu este singurul nostru inamic, pentru că emisiile de tot felul de alți agenți poluanți joacă și ele un rol dramatic. Benzen, PCB, benzopiren, berilium, plumb, între altele. Copiii din uh, Taranto au aceste otrăvuri în uh, sângele lor, în plămânilor, și acestea le atacă sistemul alimentar și cele. Și nu spune asta, spun rapoarte științifice și investigații științifice. Recent a fost o convenție la nivel național uh, care a arătat că există o populație întreagă afectată și se vede acolo că ce se întâmplă la Taranto nu este normal, cel puțin nu în Europa, pentru că noi credem că ce se întâmplă în Taranto nu s-a fi putut întâmpla nicăieri în altă parte, fără a, liniștea vinovată a autorităților italiene, care au știut ce se întâmplă, dar nu au oprit producția Ilva, pentru că Ilva face parte din resursele strategice naționale. Autoritățile au știut tot timpul, dar încă pretind că nu văd. De fapt, fac tot ce pot ca să lase Ilva să continue să producă, așa cum a făcut în ultimii 20 de ani. Sunt aici ca să vă spun că situația în Taranto nu s-a schimbat deloc și că toate presupusele măsuri luate de instituții nu sunt eficiente și dacă ar fi, oricum ele nu sunt aplicate. Murim din cauza dioxinei, din cauza poluării aerului. Poate cineva să moară pentru că respiră? Da, noi putem. Sunt aici astăzi ca să strig cât mai tare nevoia noastră de ajutor și dorința noastră de justiție aduc aici uh, uh, disperarea mamelor care stau în spitalele din Tanato și așteaptă ca copiilor să fie operați de cancer. Aduc aici speranța lucrătorilor de la Ilva din Taranto de a-și păstra uh, slujbele fără să trebuiască să moară. Aduc aici lacrimile multor oameni care au nevoie de ajutorul Europei, au nevoie de justiția care nu le este dată în, în țara lor. Nu vrem să murim din dragul producției. Am făcut deja acest lucru de decenii. Lucrul acesta trebuie să se schimbe și avem nevoie de ajutorul noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei. Domnul Ion Codescu. Thank you, Madam Chair. Um, as uh, Mrs. Batalia Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a menționat doamna Batalia, Comisia a început proceduri de infringement împotriva Italiei în acest caz. Suntem foarte îngrijorați de nivelul de emisii necontrolate generate în timpul producției de oțel. Deci am uh, identificat uh, încălcări ale directivei PPC și directivei privind protecția mediului. Procedural vorbind, în acest moment așteptăm răspunsul autorităților italiene. Există unele promisiuni că se ocupă la fața locului de stație, dar luând în considerare nivelul poluării și dovezile care ne-au fost uh, arătate, avem nevoie de măsuri eficiente. Deci asta așteptăm din partea autorităților italiene și așteptăm uh, răspunsul lor până la sfârșitul lunii noiembrie. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Așadar, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. von dem Vertreter der Kommission schon gerne wissen, warum da eine Petition, die seit dem Jahr 2007 läuft. Aș dori să știu din partea Comisiei de ce s-a răspuns unei petiții din anul 2007 abia în anul 2010 și apoi au mai trecut doi ani de atunci și Comisia ne spune că așteaptă în continuare un, răs- un răspuns? Eu aș dori să se exercită presiuni suplimentare pentru a primi totuși aceste răspunsuri la timp. Poate lucrurile sunt corecte din punct de vedere procedu- procedural, dar într-o asemenea situație eu aștept din partea Comisiei totuși să exercite mai multe presiuni. The other colleague just the floor. Mai era un coleg care dorea să ia cuvântul? Bueno, vistos un poco los datos, el relato que ha hecho la peticionaria sobre la situación. Dacă vă uitați la datele care au fost oferite de către peticionari, e clar că avem uh, o situație foarte gravă Este o problemă de sănătate publică foarte gravă. Comisia trebuie să abordeze foarte serios problema aceasta. A, comportamentul guvernului italian a fost unul inacceptabil, n-au luat nicio măsură, n-au acționat, nu au respectat directivele europene în acest domeniu, directiva DPCG din 2010, directiva prin responsabilitatea în materie de mediu din 2004, Comisia a început proceduri de infringement împotriva Italiei, dar cred că dacă ne uităm la cadrul temporal, la calendarul acțiunilor Comisiei, ar fi trebuit respectat măcar principiul precauției și cred că această petiție trebuie să rămână deschisă, astfel încât această problemă să fie rezolvată. Cred că dacă ne uităm la Uh, această întreagă istorie de uh, nerespectare a normelor în legătură cu această problemă, uh, cred că multe lasă încă de dorit. Vă rog, stimate coleg, aveți cuvântul. Madame Doamnă președinte, nu sunt membru al acestei comisii, dar uh, sunt tentat să spun doar câteva cuvinte de încurajare Uh, petiționarilor, pentru că eu cred că e foarte important ca ei să aibă o susținere, un ecou, să uh, facem auzite în acest Parlament a problemele lor. Ultima dată când am luat cuvântul în această comisie era vorba de probleme de poluare în nordul Italiei, în Golful Trieste, și de planurile de a construi o stație de gazificare acolo. De data aceasta vorbesc despre o problemă pe care o cunosc. Am fost în Taranto, știu problema, știu îngrijorările cetățenilor de acolo și dimensiunea acestei probleme. E o problemă foarte serioasă, dar ar trebui să fie rezolvată rapid, mai rapid. Vă mulțumesc. Mulțumesc, nu mai este nimeni, așadar cred că voi da un minut petiționarilor, dar doar un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Lucru care ne afectează cel mai mult și se pare cel mai important este că noi creăm considerăm că guvernul italian ar fi trebuit deja în ultimii ani să acționeze pentru a rezolva problema din Taranto a existat un plan de mediu care uh, constituia baza pentru mm, măsurile din uh, Ilva, plan care de-abia a fost publicat și care e o mare dezamăgire pentru noi, pentru că toate uh, măsurile care ar fi trebuit deja implementate încă din 2012-2013, acum sunt amânate până în 2015 și 2016 vorbim de cele mai importante, cele care sunt necesare pentru viața normală a oamenilor și ca orașul să nu se mai uh, sufoce, pentru că orașul este lângă uh, întreprindere. Mulțumesc, spune doamna președinte, este clar că trebuie să păstrăm această petiție deschisă, chiar și cu procedura de infringement și vreau să spun Comisiei că ne-am ocupat de această petiție din 2007 și după șase ani Comisia a hotărât să deschidă o procedură de infringement și când uh, ne ocupăm de chestiuni legate de poluare, ne ocupăm de probleme legate de pământ, de viață, de sol, și așa mai departe. De deci șase ani e o perioadă mult prea lungă. Așadar, vă rog uh, Comisia să vă faceți treaba într-o perioadă rezonabilă de timp. Vă rog să accelerați procedura pentru că poporul uh, italian, oamenii din Taranto nu mai pot accepta și vreau să mai fac o rugăminte comisiei să scriem o scrisoare comisiei pentru a rezolva aceste chestiuni. O altă rugăminte este ca comisia nu doar să impună sancțiuni țărilor, dar și să stabilească scopuri, obiective care trebuie atinse și obiectivul este mai întâi să se protejeze mediul și viața cetățenilor, dar și uh, locurile de muncă și producția. Așadar, abilitatea Comisiei este să intervină asupra sumei problemelor și Sper că faceți asta. Și conform acordului interinstituționale, sper că Comisia poate informa sau va informa Comisia noastră în legătură cu pașii întreprinși și poate va include chiar Comisia noastră în, în, măsuri, în acțiunile sale, care se vor întâmpla, spre în următoarele săptămâni și următoarele zile. Deci, Păstrăm deschisă această petiție. Mulțumesc petiționarilor. Allora, adesso passiamo al punto 10. Siamo Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Și anume votarea am amendamentelor legate de raportul privind vizita de informare în Polonia. I don't think so. Uh, Mr. Bostinaro wants to... Domnul Bostinaro, doriți să interveniți? Nu? Nu? On this item, we can go on uh, voting. So, Putem trece la vot. Autor este domnul Boștinaru și votăm raportul dumnealui. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Nu? Îmi cer scuze, sună doamna președinte. Există un amendament oral la amendamentul 2. Obiectează cineva acesteia? Nu? Atunci îl putem uh, vota cu acest amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 5 cu un amendament oral. Există obiecții? Nu. Deci votăm amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, nu, este caduc. Amendamentul 8, din nou cu un amendament oral. Există obiecții? Nu. Deci votăm amendamentul 8 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotriva. Abținări se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotriva. Abținări se adoptă. 15. Comandament oral. Există vreo obiecție? Acestea nu. Atunci îl votăm formă. în această formă. Cine este pentru? Împotriva. Abținări se adoptă. 16 a fost retras. 17 cu un amendament oral. Există obiecții? Nu. Amendamentul 17. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 19 este caduc. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 cu un amendament oral. Există vreo obiecție? Nu. Deci putem vota amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 a fost retras. Votul final, cine este pentru? Împotriva. se adoptă cu două voturi împotrivă. Foarte bine. We can go to the second report. Trecem la al doilea raport. Doamna Bertman dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă cer să avem puțină răbdare, pentru că s-au înregistrat uh, niște lucruri uh, bizare în procesul de depunere a amendamentelor. Poate vă aduceți aminte că am avut o întâlnire la uh, biroul mediatorului, care nu fusese prezent la întâlnirea respectivă, ci a fost reprezentat de membrii ai Uh, biroului dumnealui și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că concluziile raportului nostru trebuie să reflecte doar ceea ce am văzut noi în această viză, vizită. Și, de fapt, pe data de 3 octombrie am fost contactată de Uh, de membri ai biroului mediatorului din Danemarca care ne-au cerut să schimbăm anumite părți din raportul nostru. Este de la sine înțeles că am prezentat această cerere membrilor uh, delegației și cu toții am ajuns la concluzia că nu putem schimba acest raport pentru că nu putem să transformăm raportul într-un uh, uh, document care să reflectă lucruri care nu au fost spuse și nu au fost discutate. Și am dorit să vă atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că cred că toată lumea trebuie să cunoască care este situația. Am uh, transmis răspunsul nostru, conform căruia nu vom face acest lucru sublinind faptul că în raport se pot regăsi doar lucrurile care au fost spuse. Am dorit să fac acest lucru de dragul uh, transparenței, pentru ca toată lumea să știe exact care este situația. În legătură cu lista de vot, aș dori să vă spun pe scurt că există câteva amendamente propusă de colegi care nu au făcut parte din această delegație. Unele amendamente sunt bune, dar nu reflectă situația acestui raport. Drept urmare, membrii delegației au decis să pună un minus în dreptul lor. Alte amendamente nu sunt nu reflectă situația pe care am întâlnit-o noi în uh, Danemarca și nu Uh, sunt în sprijinul petiționarilor. Drept urmare, am decis să punem și în dreptul acestor amendamente un minus. Doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și aș dori să vă rog ca cuvintele mele referitoare la cererea de Uh, schimbarea conținutului raportului să fie trecută în procesul verbal al acestei întâlniri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Vestman. Doriți să, să interveniți în legătură cu procedura? Nu putem uh, deschide aici o dezbatere, pentru că votăm. Da, aș dori să citesc uh, poziția doamnei Ocken referitoare la acest uh, vot. Îmi permite să fac acest lucru. Da, în numele doamnei Ochen. Un moment, spune doamna președinte. Doamna Ocan nu este coautoarea acestui raport. Dacă doriți, uh, aceste lucruri pot fi trecute în procesul verbal, dar nu putem deschide acum o dezbatere. Vă mulțumesc. Deschidem votul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Amendamentul 4 este caduc, deci trecem la amendamentul 5. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Our amendment is 2. With which amendment? The oral amendment too? I'm sorry. On the sixth recommendation we have... În legătură cu a șasea recomandare avem un amendament oral Există obiecții? Nu? Atunci votăm acest amendament oral. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul este caduc. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Cine stă pentru? Ten este caduc. 11. Cine este pentru 11? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis legat de a 11-a recomandare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 18. Cine stă pentru? Împotrivă, cer scuze, doamna președinte, împotrivă, abțineri. Vă rog, haideți să repetăm votul. Amendamentul 18. Cine este pentru 18? Pentru 18. Cine este pentru amendamentul 18? Cine este împotrivă? Abțineri? Amendamentul este respins. 9 voturi împotrivă, 5 pentru și nicio abținere. Votul final, cine este pentru? Împotriva. abținerii. Raportul a fost aprobat cu un vot împreună. Vă mulțumesc tuturor. Eu să mulțumesc și autorilor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 Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de un prim schimb de opinii. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au participat la această uh, vizită împreună cu mine, Mario Baldini, astăzi alături de noi și colegul nostru din partea verzilor. Estaba diciendo el agradecimiento a los compañeros que me habían acompañado, pero... Vă mulțumesc, doamna președintă. Tocmai am mulțumit colegilor care m-au însoțit în această vizită de informare. Aș dori să mulțumesc și uh, colegilor uh, din Grecia, domnului Salafracos, de exemplu. Am uh, discutat deja această temă Și am spus că nu este vorba pur și simplu de un uh, coleg, uh, de un raport uh, redactat doar de colegii din Germania, ci la redactarea acestui raport va putea participa toată lumea. Și cred că atmosfera din cadrul acestei vizite a fost extraordinară. Extraordinară aș dori să mulțumesc secretariatului care mi-a pus la dispoziție paracetamol. Doresc să mulțumesc tuturor uh, celor care m-au ajutat. Hemos tenido un dossier como este en ninguna de las eh, de los eh, viajes que hemos hecho anteriormente. Deci, organizarea a fost uh, extraordinară. Cred că nu ne-am bucurat de asemenea organizare în alte vizite, deci lucrurile s-au desfășurat foarte bine, după cum am spus deja. Și fără nicio îndoială, acest lucru a, a fost foarte util pentru noi. Am avut uh, excursii foarte utile, discuții foarte utile cu autoritățile din Grecia, de asemenea cu petiționarii Nu am întâmpinat uh, niciun fel de dificultăți sau de probleme. Ne-am bucurat întotdeauna de o primire călduroasă și, într-adevăr, am putut să ne simțim foarte bine și uh, lucrurile, problemele au fost abordate într-un mod foarte deschis. Am vizitat mai multe regiuni, Atena, Dramatico, Peloponesus, Peloponesul, uh, insula Corfu, de asemenea diferite regiuni din uh, nordul Greciei, zona învecinată cu Albania. Am fost uh, în poziția de a înțelege mai bine situația petiționarilor care ne-au explicat foarte clar uh, cu ce se confruntă și, de asemenea, am putut discuta foarte deschis și cu autoritățile. Nu a existat uh, niciun fel de obstacole în calea întâlnirilor cu reprezentanților uh, guvernului central sau autorităților locale. Ne-am putut întâlni și cu petiționarii. Deci, uh, Mă pot referi doar la, mă pot referi spunând că uh, această vizită a avut rezultate foarte pozitive. Nu știu dacă și colegii ceilalți care au participat la această vizită mai pot adăuga ceva. Dar, plecând de la informațiile pe care le-am uh, obținut, sunt sigur că vom uh, redacta un raport Există deja o primă versiune a acestui raport uh, pe care uh, vă asigur că uh, o să vă prezint cât mai repede și din nou doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această vizită. Uitasem să-l menționez înainte pe David, îi menționasem doar pe colegii din Grecia și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebare. Am amintit deja că raportul este aproape terminat și sunt sigur că vom putea discuta acest raport în detalii. Vă, îți mulțumesc, Carlos. Are cuvântul domnul Baldini acum. Govorio hrvatski, al kako nema prevoditelja, parlerò in italiano. Dunque... Voi vorbi în limba italiană. Pentru că nu există interpretare în limba croată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu domnul Gais, care a condus într-un mod excepțional delegația primind vizita de informare din Grecia. Poate nu a menționat în mod deliberat momentele mai sensibile prin care am trecut, pentru că au fost organizate anumite demonstrații, proteste, dar buna organizare a acestei vizite a ajutat uh, depășirea tuturor acestor obstacole. Am primit informații din partea tuturor părților uh, implicate, un lucru foarte important în vizitele de informare. Am primit informații din partea petiționarilor, dar și din partea autorităților, uh, ne-am întâlnit cu ministrii, ne-am întâlnit și cu reprezentanții autorităților locale, ne-am uh, întâlnit și cu reprezentanța ai mediului uh, academic, am auzit opinia oamenilor de știință, unor ingineri uh, care se ocupă de problemele relevante pentru vizi- vizita noastră. Mai mulți uh, cetățeni, de asemenea, și-au exprimat uh, poziția reprezentanței partidelor politice, de asemenea. Deci, Am fost foarte bine informați pe parcursul acestei vizite. Aceasta este, de fapt, prima vizită la care eu am particip în calitate de europarlamentar și Trebuie să recunosc că am fost impresionat de natura productivă a vizitei noastre. Nu prea ne-am bucurat de pauze în această vizită. Am luat micul dejun mai uh, devreme, ca de obicei, și acest lucru ne-a permis să începem uh, uh, munca cât mai repede și doresc să mulțumesc tuturor celor care au organizat atât de bine Uh, această vizită. Deci, felicitări pentru această muncă excelentă tuturor. E olvidado. No, si solo es para agradecer, he, eh, eh, he agradecido al staff. Eh, eh, pues... Da, și eu doresc să mulțumesc din nou colaboratorilor lui David și tuturor celor pe care nu i-am amintit, lui Mark, reprezentanților grupului politic, care și ei au fost uh, prezenți. Îmi pare rău că nu v-am uh, amintit uh, înainte. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul logistic pe care ni l-ați oferit, pentru buna colaborare și la următoarea întâlnire a Comisiei pentru Petiții sunt sigur că vom putea aprofunda această temă. Veți avea la dispoziție toate documentele necesare până atunci. Vă mulțumesc tuturor! Noi adesso abbiamo finito, quindi dobbiamo uh, sospendere i lavori della Commissione. Mulțumesc, am terminat astfel punctele de pe ordinea de zi. Facem o pauză pentru a trece la reuniunea coordonatorilor